Bună seara, Europa, și bun venit la dezbaterea Eurovision. Mai avem un pic mai mult de o săptămână până când vom merge la voturi pentru Parlamentul European. Deci, în seara aceasta avem întrebări importante pentru cei care doresc să conducă Comisia Europeană în următorii cinci ani. Transmitem în direct de la Parlamentul European în Bruxelles, unde șase candidați pentru poziția de președinte al Comisiei Europene se vor întrece în arenă pentru funcția de top din Europa transmitem în întreaga Europa, dar suntem urmăriți în întreaga lume pe internet. Bun venit! Suntem gazdele dumneavoastră, sunt Emily Tranguyen, prezentatoare TV la French Television. Eu sunt Marcus Price, corespondent european pentru televiziunea germană. Iar eu sunt Anastina Haikila și sunt corespondent pentru televiziunea finlandeză la Paris și vă voi ghida prin această dezbatere pe rețelele sociale. Dar astăzi nu este vorba despre noi, e vorba de candidații pentru această funcție de top în Europa. Așa că bun venit lui Nico Cue, spaniol născut în Spania, sindicalist belgian și candidat din partea stângii europene. From Germany. Din Germania, Ska Keller din partea Partidului Verzilor Europeni, a doua dezbatere Eurovision. From the Czech. Din partea Republicii Cehe, Jan Zahradil, membru al Parlamentului European, din partea Alianței Conservatorilor și Reformiștilor din Europa. From Denmark. Din Danemarca, comisară pentru concurență Margrethe Vestager pentru Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa. From Germany. Din Germania, Manfred Weber, președinte al Partidului Popularelor Europeni în Parlamentul European, candidat de top. And finally... Și nu în cele din urmă, din țările de jos, Franz Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei Europene, candidat al Partidului Socialiștilor Europeni. Dar această dezbatere, la această dezbatere participați și dumneavoastră. Aici uh, intervine Anastina. Așa este, eu voi fi gazda dumneavoastră pe rețelele sociale în această seară. Dumneavoastră sunteți o parte esențială a dezbaterii. În cadrul programului, eu voi monitoriza milioanele de europeni care ne urmăresc online, care pun întrebări, reacționează și sunt alături de noi pe lumea, în lumea digitală. Spuneți-ne, vă rog, ce este important pentru dumneavoastră pe hashtagul Tell Europe și faceți-vă vocea, vocea auzită. Bineînțeles, pentru fiecare dezbatere există niște reguli și nici aceasta nu va fi o excepție. Dezbaterea aceasta va dura 90 de minute. Fiecare candidat va avea un minut la dispoziție pentru a răspunde la fiecare întrebare. Și în timpul dezbaterii vor avea de două ori oportunitatea să provoace alți candidați. Și vă încurajăm pe toți să utilizați acest drept de replică pentru a avea o dezbatere activă. Fie, fiecare participant va avea ocazia de a face declarații de deschidere și de închidere ordinea de vorbire a fost trasă la sorți în avans. Haideți să începem. Nico Cue de la Stânga Europeană. Aveți cuvântul. Bonsoir. Bună seara! Mă numesc Nico Cue și sunt candidat din partea Partidului Stânga Europeană. M-am născut în Asturia, într-o regiune în nordul Spaniei, unde tatăl meu era miner – el a fost obligat să plece din Spania pentru că era împotriva regimului uh, Franco, dictaturii franchiste. Am fost primiți de Belgia, de oameni care au fost extrem de solidari cu noi. Ne-am uh, construit o casă, am mers să studiem, am cunoscut oameni care ne-au impulsionat, ne-au motivat pentru Europa, care ne-au arătat cum e să fii solidar solidar cu alții. Aceasta este Europa pe care eu am apărat-o când am fost uh, sindicalist. Aceasta este Europa pe care vreau să o apăr în continuare. Însă, din păcate, Europa aceasta este și un simbol al fraudei fiscale, este și o Europa a băncilor, Europa care nu este cea a solidarității. De aceea aș dori să creăm o Europa solidară. Mulțumesc! Mulțumesc, Keller! Bună ziua tuturor! Această dezbatere și aceste alegeri sunt importante pentru că oamenii din întreaga Europa se uită la noi și ne cer soluții. Știu că multe lucruri nu merg bine, de la criza în domeniul crimei, austeritatea, lupta împotriva democrației, a libertăților civile. Europa încearcă să îndeplinească promisiunile pe care s-a clădit. Și în seara aceasta eu vreau să vă arăt că se poate o Europa diferită pentru planeta noastră, singura pe care o avem, pe care să o protejăm. Avem nevoie de o Europa socială în care toată lumea să aibă un salariu decent și o casă decentă. Noi, verzii, luptăm pentru o Uniune Europeană în care companiile mari să plătească partea lor cinstit, în care femeile să fie tratate egal și minoritățile să fie respectate, iar drepturile omului să fie respectate. Știu că este posibil să avem o astfel de Europa diferită, dacă o facem împreună și cu curaj. Ska Keller and next... Mulțumesc, Ska Keller și acum Ian Zahradil. Everyone, um... Bună seara tuturor! Eu cred că nu putem să facem față provocărilor secolului 21 cu schemele vechi ale unei uniuni uh, apropiate, decisă în urmă cu 50 de ani pentru o epocă trecută. Eu aș vrea o uniune uh, Uh, flexibilă, descentralizată. Aș vrea o comisie europeană care își respectă toți membrii, indiferent dacă vin dintr-un stat din vest sau din est, mic sau mare. Îmi doresc o comisie europeană care respectă guvernele naționale și care cooperează cu ele, care nu luptă cu ele, nu le impune lucruri, nu le ține lecții. Așadar, aș dori o Uniune Europeană care face mai puțin, mai bine și care să găsească un nou echilibru între din nivelul național și cel european. Aceasta este Uniunea Europeană, aceasta este schimbarea pe care sunt uh, dispus și pregătit să o aduc. Mulțumim, Ian Zahradil. Margrethe Vestager. I am Margrethe Vestager. Eu sunt Margrethe Vestager, vin din Danemarca. Am uh, trei fete, am fost ministru, am fost lider politic și astăzi lucrez pentru dumneavoastră. Sunt comisarul pentru concurență al Europei. Mă preocup de faptul că toate întreprinderile să poată să-și plătească taxele, să respecte regulile, pentru că dumneavoastră să puteți face alegeri, să aveți prețuri corecte. Pentru mine, cel mai important lucru este ca dumneavoastră să primiți puterea de a decide ce viață vreți să trăiți în comunitățile în care sunteți, să vă simțiți importanți și să aveți cu adevărat o șansă să o faceți. Europa este locul cel mai bun pentru ca să trăim astăzi, mai ales dacă ești femeie. Am reușit atât de multe până acum dar aceasta nu înseamnă că am reușit tot. Mai sunt multe de făcut. Trebuie să combatem schimbările climatice, trebuie să abordăm problemele din tehnologie, să apărăm statul de drept, să avem o societate în care putem, de care putem să ne bucurăm cotidian. De aceea sunt aici. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vestager, și acum Manfred Weber. Thank you. Vreau să vă mulțumesc, pentru că în ultimele săptămâni și luni am avut ocazia să fac această campanie electorală și să călătoresc prin întreaga Europa și m-am întâlnit cu mulți europeni și mulți dintre ei aveau aceiași îngrijorări sau chiar și temeri, până și aceleași speranțe pentru viitorul continentului nostru. Ce vreau să vă spun cu asta? Pentru că e vorba aici de o metodă pe care vreau să o folosesc pentru a lucra la comisie. E nevoie de o viziune asupra Europei. E nevoie să ne uităm la chestiuni concrete care îi afectează pe oameni și eu vreau o comisie pentru oameni. Dacă ținem cont de acest lucru, cred că domnul Juncker, actualul președinte, a numit o astfel de comisie Comisia Ultimei Oportunități. El este președinte din partea PPE și cred că a făcut o treabă foarte bună. Eu aș vrea ca următoarea comisie să se numească nu cea a ultimei oportunități, ci cea a unui nou început, o nouă eră a deschiderii, a optimismului pentru a arăta lumii întregi ce putem realiza ca europeni împreună. Weber. Mulțumesc, domnule Weber. Și acum domnul Timmermans. Neng. Bună seara, vă mulțumesc. Dumneavoastră aveți viitorul Europei în mâinile dumneavoastră. Săptămâna viitoare veți decide soarta Europei în următorii cinci ani. Unii spun că Europa și cetățenii săi uh, vor, o vor duce mai bine dacă Euro- Uniunea Europeană se va destrăma. Alții spun, eu nu sunt de acord, eu spun că uh, Uh, trebuie să dăm mai multe puteri statelor membre. Eu cred într-o Europa uh, puternică care trebuie reformată. A venit vremea. Marile companii trebuie să își plătească impozitele corect. Trebuie să introducem salariul minim în fiecare stat membru, să avem egalitate de plată între bărbați și femei, să punem capăt violenței împotriva femeilor în Europa. A venit vremea ca toate statele membre să respecte statul de drept. A venit vremea uh, ca criza climatului și durabilității să fie pe vârful listei priorităților comisiei următoare. Aceasta este propunerea mea în această seară. Mulțumim, Franz Timmermans, vă mulțumim tuturor pentru prezentările dumneavoastră. Însă este și dezbaterea dumneavoastră a celor din fața ecranelor. Îi dăm acum legătura Anestina, uh, care ne va prezenta Centrul pentru Rețelele Sociale. Sunt deja reacții, niște tweet-uri, da, mulțumesc, Emily. Bun venit la hub-ul nostru pentru rețelele sociale. După cum vedeți, urmărim toate comentariile și întrebările dumneavoastră împreună cu echipa mea. Și, într-adevăr, da, conversația a început deja și până acum este foarte vie. Deja au început să curgă întrebările chiar înainte să înceapă dezbaterea propriu-zisă. Iar sub hashtagul Tell Europe, deja în Germania și Belgia am văzut foarte multe activități. Avem deja câteva subiecte care sunt foarte populare, știți cumva care sunt, vă spun eu, Brexitul, schimbările climatice, Europa digitală, sfera privată și migrația. De fapt, dacă ne uităm la cei care au tweetat pe hashtagul Tell Europe, ne-au spus și că 65 de oameni au fost salvați din Mediterană astăzi. Se pare că este un subiect într-adevăr de mare actualitate. Trebuie să vă faceți vocea, vocea auzită. Vă rog să ne trimiteți întrebări, folosiți hashtagul Tell Europe și haideți să dăm legătura înapoi pe scenă pentru ca să înceapă dezbaterea. Thank you, Bert. Mulțumim foarte mult, Anastina, pentru această primă uh, impresie în, ce, în legătură cu ceea ce se întâmplă pe rețelele sociale și vom începe și noi cu migrația. A fost subiectul cel mai menționat de către europeni când a fost întrebați în legătură cu preocupările lor. Dar Europa nu a reușit să găsească o soluție politică comună. Ideile uh, transferului și uh, au fost uh, au fost uh, respinse de anumite state și chiar uh, vasele care uh, vreau să oprească în porturi au fost respinse. Întrebarea pentru candidați este acum următoarea. dat date fiind tensiunile legate de migrație, dumneavoastră, ca președinte al Comisiei, uh, ați eh, renunțat la eforturile de a găsi o soluție comună și dacă nu, cum ați găsi o soluție în acest sens? Domnul Zahradil are cuvântul. În primul rând, vreau să vă spun că nu aș repeta aceleași greșeli pe care le-a făcut comisia actuală, introducând niște cote obligatorii, care din păcate nu au funcționat și care din păcate nu au făcut decât să crească și mai mult diviziunile între estul și vestul Europei. Eu cred că trebuie să găsim alte soluții, respectând dreptul suveran al guvernelor și parlamentelor naționale, pentru a oferi sau nu azil, pentru a oferi sau nu o relocare temporară sau permanentă sau chiar și cetățenie. Trebuie oricum să luptăm împotriva traficului cu persoane a contrabandiștilor și trebuie să avem niște centre de recepție în afara Uniunii Europene, pentru că altfel nu vom putea lupta împotriva traficului cu persoane. Noi trebuie să avem și acorduri de readmisie cu alte țări, dacă sunt dispuse să o facă, am putea coopera îndeaproape și trebuie să ne ocupăm de situația din Africa. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Weber. Ce ați face dumneavoastră? Mulțumesc. Singura soluție este una europeană, e clar. Există doi piloni foarte importanți pentru PPE. În primul rând, controlul uh, de către state a celor care intră în Europa și nu a traficanților. Trebuie să avem din nou controlul pe uh, granițele noastre și am cerut ca și oficiul Frontex să controleze mai bine granițele. În al doilea rând, în ceea ce privește tragediile din Lampedusa, trebuie să ne amintim de responsabilitatea noastră umanitară, trebuie să preluăm această responsabilitate, trebuie să ne pese, trebuie să uh, avem un plan de relocare în Siria, uh, pentru Siria trebuie să vedem ce facem pentru ca să schimbăm și structura Comisiei, ca să putem acorda prioritate acestor teme. Controlul frontierelor și responsabilitatea umanitară sunt cele două acte importante, iar cancelarul Merkel a făcut acest lucru, a arătat că poate să preia responsabilitate. Angela Merkel împreună cu Jean-Claude Juncker au arătat că sunt gata și să aibă un acord cu Turcia pentru ca să ne recâștigăm controlul pe frontiere. Ambele elemente sunt cruciale. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Weber. Domnule Cue, ați, ați abandonat toate eforturile dumneavoastră? Vă reamintesc că imigrația este în primul rând o mare dramă umană. Eu sunt un uh, fiu de ilegalist. Sunt uh, cifre extrem de îngrijorătoare. 3.000 de deces, decedați în Marea Mediterană. Cred că răspunderea europenilor este foarte mare. Toate politicile care destabilizează unitatea europeană trebuie să fie revăzute. Pentru, revăzute. Pentru stânga europeană, imigrația este o șansă eu sunt un, ex- un asemenea exemplu. Este o șansă pentru mulți oameni care nu au posibilitatea la ei acasă să se dezvolte. Pentru noi nu există invazie a Europei. 0,5% din populație o reprezintă imigranții. Aceștia pot să contribuie la întinerirea Europei și pentru mine, fiu de imigrat, eh, declarațiile domnului Weber ca uh, o soluție finală pentru imigrație mi se par uh, scandaloase. Mulțumim, Nico Chue. Uh, Margarete Vestager, ce ați face cu migranții care ajung pe aceste vase? Well, I think... Cred că ceea ce este important este să ai o soluție pe termen lung, stabilă, și aceasta în același timp cu o soluție urgentă pentru a salva vieți omenești pe mare, pentru că altfel nu vom reuși. Migrația nu va dispărea din cauza schimbării climatice, din cauza schimbării condițiilor economice. Însă ceea ce este mai important este că eu îmi dau seama că europenii au o inimă enormă, deschisă față de refugiați, pentru a-i proteja pe cei care au nevoie. Și în același timp, Trebuie să găsim soluții pentru a gestiona migrația și pentru a o face legală, pentru că nu putem să menținem acest, această mișcare de dute vină. Și tocmai de aceea avem nevoie de soluții comune, un sistem de azil comun și cred într-o solidaritate comună. Trebuie să discutăm, să vedem cum o face, dar trebuie să o facem împreună pentru că altfel eșuăm. Mulțumesc, doamna Vestager. S-au spus foarte multe despre ce putem face Franz Timmermans, prim vicepreședinte al Comisiei, ce este dificil de făcut și ce se poate face mai bine dacă dumneavoastră ați fi președinte al Comisiei. În primul rând, de fiecare dată când cineva moare în Mediterană, Europa își pierde puțin sufletul. Ne pierdem valorile dacă nu rezolvăm această problemă. Și în al doilea rând, odată ce oamenii se urcă pe vase, pe Mediterană, trebuie să avem grijă de acești oameni. Nu putem să dăm amenzi pescarilor sau oamenilor din bărci care au încercat să salveze oameni, așa cum s-a întâmplat cu guvernul uh, italian care a impus aceste amenzi. Apoi trebuie să îi împiedicăm pe oameni să se urce pe aceste bărci și aici sunt de acord cu domnul Weber. E nevoie de un plan major pentru Africa. Trebuie să înțelegem că destinația și destinul în același timp al Europei este legat de destinul Africii. E nevoie de acorduri, uh, dar și de protecția frontierelor. Avem nevoie de solidaritate în Europa, dar solidaritatea nu numai pentru lucruri care ne plac. Câteodată solidaritatea trebuie să existe și pentru lucruri care nu-ți plac, iar țările din Europa Centrală și de Est, dacă refuză această solidaritate, atunci se vor întoarce granițele în Europa unde nu și-au locul, ceea ce va fi în detrimentul tuturor cetățenilor din Europa. Trebuie să prevenim așa ceva, avem nevoie de solidaritate. Da, o perspectivă clară. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, Franz Timmermans. Ska Keller, în calitate de președinte al Comisiei Europene, ce ați face dumneavoastră? Clearly. Poziția noastră este foarte clară pentru solidaritatea europeană. Trebuie să împărțim corect răspunderea. De asemenea, trebuie să susținem comunitățile care fac deja foarte multe pe, pentru a-i primi pe cei nevoiași. Uh, multe inițiative cetățenești există, însă ceea ce mi se pare inacceptabil este ceea ce se întâmplă acum în Mediterană. Oamenii se înneacă, știm unde sunt, aceștia sună și cer să fie salvați, nimeni nu răspunde. Italienii spun că trebuie să sune în Libia. La Libia nu răspunde nimeni, este un război acolo, nu există pază de coastă. Și sunt, există anumite miliții care își spun uh, pază de coastă. Nu e o situație acceptabilă. Trebuie să avem un efort european de salvare, pentru că nu trebuie să permitem ca cine, nicio singură persoană să-și piardă viața în Mediterană. Mulțumim, Ska Keller. Mulțumim pentru această primă rundă de răspunsuri. Dacă ne uităm la uh, șomajul tinerilor, vedem că există o diferență foarte mare între nord și est, fie că vorbim despre Grecia, Portugalia, Italia sau chiar Franța. Șomajul tinerilor în Grecia este la 39%. Dar care este cauza? Prea multă austeritate, ca în Grecia sau în Portugalia? Uh, sau poate insuficiente reforme, ca în Franța sau în Italia. Întrebarea noastră pentru candidați, cum veți încerca să aduce, să le dați locuri de muncă cel, peste celor 3,3 milioane de tineri europeni? Domnule Zahradil, aveți cuvântul. În primul rând, trebuie să fim foarte clari. Nu e vorba de Comisia Europeană, cea care ar crea locuri de muncă, ci companiile Comisia Europeană poate crea locuri de muncă pentru mediu, de exemplu, printr-o legislație bună și prin finanțarea unor programe bune de la bugetul său. S-au înființat deja mai multe programe. De exemplu, avem programul Europa Digitală. Cred că avem 10 miliarde de euro aproximativ disponibili. De asemenea, programul Orizont Europa, care susține cercetarea și dezvoltarea cu o altă parte a bugetului european și avem și programul Invest EU, care combină resursele private și publice pentru infrastructură. De aceea consider că avem nevoie de soluții speciale pentru fiecare țară, pentru că economiile noastre sunt diferite și infrastructura, structura economiilor este diferită. Dacă ne uităm la Europa, vedem că în unele țări, de exemplu, șomajul este foarte scăzut. În țara mea este în jur de 3%. Deci soluții speciale pentru fiecare țară, promovarea unor noi programe și o legislație bună. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zahradil. Trecem acum la domnul Weber. Germania a insistat întotdeauna asupra austerității, a criteriului de 3%. Credeți că și aceasta a putut cauza șomajul în rândul tinerilor în Sud și ați putea schimba ceva? Austriecii, finlandezii care au o economie în creștere, au, trebuie să, să li se amintească că nu poți să ai o economie care crește decât dacă dai și locuri de muncă tinerilor. E vorba de responsabilitate și de solidaritate. Împreună, aceste două lucruri sunt importante. Aș vrea să vorbesc despre un lucru. Am fost la Porto, în Portugalia, și m-am întâlnit cu studenți. Uh, și ei mi-au spus, uh, în primul rând, ei nu întrebau neapărat de salariul minim, ci mă întrebau ce se întâmplă cu locurile de muncă bine plătite, cu salariile bune pentru ca să poată să-și fondeze o familie, de exemplu. Iată de ce avem nevoie de o politică economică bună pentru a crea aceste locuri de muncă, infrastructura, cercetarea, deschiderea față de comerț, și pentru toți e foarte important să avem și o piață unică puternică. Avem nevoie de o piață unică mai puternică pentru viitor. Așadar, cred că aceasta este ceea ce poate să creeze locuri de muncă. Mulțumesc, Manfred Weber. Să vă amintiți că aveți două oportunități de a pune o întrebare sau a adresa un comentariu către alt candidat. O politică bună economică vi se pare o soluție, domnule um, Cue? Nu, pentru că cei de la putere acum sunt de mult timp la putere și, din păcate, politicile sunt ineficiente. Uh, se țin discursuri în perioada electorală și după aceea se continuă cu austeritatea, se precarizează condițiile de lucru, salarii care sunt sub salariile minime deseori și în plus se crește vârsta de pensionare a părinților, ceea ce înseamnă că părinții trebuie să uh, lucreze până la 65 de ani și tinerii șomează acasă. Dacă vrem să rezolvăm precarizarea locurilor de muncă, trebuie să revenim la contractele de muncă pe durată nedeterminată și să punem capăt acestor contracte de 0 ore uh, cu care lucrează acum tinerii. Și de asemenea, salariul mediu trebuie să fie salariul minim trebuie să fie deasupra pragului de sărăcie. Trebuie ca acest, aceste contracte pe durată nedeterminată să fie obiectivul pentru ocuparea tinerilor în Europa. Margrete Vestager. Mulțumim, Margrete Vestager. Putem face ceva în legătură cu mediul de afaceri fără să dăm un răspuns milioanelor de tineri europeni care își doresc un loc de muncă? Cred că putem face amândouă pentru că țările din Europa s-au unit pentru ca să se asigure că în fiecare țară există ofertă de educație, de formare sau locuri de muncă. Dacă nu sunt locuri de muncă, deschidem poarta către un viitor sumbru. Sigur că ați punctat foarte bine, e nevoie de o economie puternică pentru că trebuie investiții, trebuie să ne asigurăm că mediul de afaceri e prosper. Am văzut că s-au creat locuri de muncă în Europa, cred că peste 12 milioane de locuri de muncă s-au creat în ultimii 5 ani, însă foarte multe din aceste locuri de muncă sunt prost plătite. Cred că trebuie să ne punem de acord că trebuie promovată o economie în care să poți avea un trai decent dacă ai un job full-time. Aceasta s-ar putea să fie altă discuție decât acea în care am stabilit un salariu minim, de exemplu, obligatoriu. Sistem problemele noastre diferă foarte mult și trebuie să respectăm această diferență. Trebuie să lansăm un apel către partenerii sociali care ar putea să ne ajute, pentru că Uniunea Europeană poate face o parte, dar împreună cu statele membre poate, poate rezolva chiar problema. Mulțumesc! Vă mulțumesc, Margrethe Vestager. Franz Timmermans, puteți uh, răspunde în calitate de vicepreședinte al Comisiei sau ca viitor președinte. I'm a în primul rând, atunci când m-am dus în Portugalia, tinerii de acolo m-au întrebat uh, dacă Antonio Costa a venit cu programe pentru a crea locuri de muncă și așa mai departe și comisia le-a spus nu, pleacă de aici uh, și domnul Weber spunea nu, din potrivă, pedepsiți Portugalia. Nu, nu e adevărat niciuna, nici alta. Asta ce e important pentru tineri? Foarte concret – Trebuie să extindem programul Erasmus pentru fiecare tânăr din Europa, indiferent că se află la școală, la universitate, la liceu, au loc de muncă sau nu, pentru că asta le oferă oportunitatea să învețe într-un alt stat membru. În al doilea rând, să ne asigurăm că avem un salariu minim care reprezintă în medie 60% din salariul mediu, pentru că asta îi va proteja pe tineri de aceste joburi prost plătite. În al treilea rând, planul de garanție a tinerilor a avut foarte mult succes în multe state membre și ar trebui extins. Și mai mult decât atât, ar trebui să se scadă vârsta de vot până la 16 ani, pentru ca tinerii să aibă ceva de spus în ceea ce privește deciziile luate la nivel european. Mulțumesc foarte mult, domnule Timmermans. Se pare că am avut senzația că toată lumea e de acord, dar văd că există și un drept la replică pe care îl reclamă domnul Weber. 30 de secunde, vă rog. Și for Europe? Suntem cu toții de acord că solidaritatea este cheie pentru Europa, dar și responsabilitatea. Și apropo de responsabilitate, vreau să vă amintesc că în ultimii cinci ani și domnul Moscovici a fost responsabil pentru ceea ce s-a întâmplat. Domnul Dijsselbloem, care este colegul domnului Timmermans, tot din Olanda, care este președintele Eurogrupului de la Ecofin, care a participat la deciziile de reformă care s-au luat, iar acum un ministru socialist în Portugalia de finanțe este cel care conduce Eurogrupul. Deci eh, Eurogrupul este grupul care este responsabil pentru deciziile la nivelul acesta în Europa. Eu zic că toată lumea trebuie să-și preia responsabilitatea și socialiștii. Mulțumesc! Franz Timmermans, puteți răspunde direct. Nu are nimic de a face ce cu ce am spus. Pierre Moscovici s-a uitat la planul și a spus că sunt în ordine. Jean Juncker a spus că planurile pentru Portugalia pot să funcționeze și Manfred Weber din Parlamentul European a spus nu, trebuie să pedepsim Portugalia și asta s-a întâmplat. Planul a funcționat, justiția socială s-a îmbunătățit, eh, eh, șomajul a scăzut, Eh, și a fost important să punem un capăt austerității și asta ar trebui să facă guvernele. Mulțumim foarte mult, Franz Timmermans. Și ultima, la rând, este Ska Keller. Cred că măsurile de austeritate care au fost aplicate în Europa au provocat multe daune. Daune la nivelul personal, pentru fiecare persoană, atunci când s-au pierdut locuri de muncă, dar nu numai pentru tineri. Pentru că locul de muncă oferă acest având Europei pe care noi o creăm astfel încât împreună să creăm prosperitate. Deci cred că a fost o greșeală mare pentru toată lumea și să nu uităm că dacă un tânăr nu are un loc de muncă, atunci va avea un venit scăzut pe viitor. Deci această problemă este crucială pentru întreaga Uniune Europeană, nu doar pentru anumite state membre sau regiuni. Ar trebui ca garanția pentru tineri să fie obligatorie peste tot și finanțată 100%. Să ne asigurăm că avem locurile de muncă potrivite pe viitor. De exemplu, să facem investiții în economia verde. Comisia spunea că va crea sute de mii de locuri de muncă. De ce mai așteptăm? De ce nu începem și de ce nu ne asigurăm că investițiile sunt țintite exact acolo unde e nevoie din punct de vedere social și ecologic? Mulțumesc, Mulțumesc Acheler. Ian Zahadil, doriți să spuneți ceva? Eu am o întrebare pentru domnul Timmermans, dacă îmi permiteți. Sunteți de acord că există un nivel de șomaj foarte diferit, de la 10% în unele țări până la mai puțin de 3% în alte țări. Sunteți de acord că aceasta este o dovadă și un exemplu foarte bun pentru faptul că, de fapt, guvernele naționale, parlamentele naționale sunt mult mai capabile să găsească soluții țintite care se potrivesc cu piața muncii din acea țară mai bine decât Comisia Europeană? Sunteți de acord cu mine că dacă am fi aplicat același uh, raționament la fondurile structurale pentru statele membre în urmă cu 15 ani, Republica Cehă nu ar fi atât de prosperă acum. Șomajul în, Republic- în Cehia nu ar fi așa de scăzut ca și astăzi. Fără fonduri structurale, credeți că s-ar fi întâmplat acest lucru? Aceasta a fost o exprimare a solidarității europene. Nu sunteți de acord cu mine că înseamnă că solidaritatea europeană nu înseamnă că noi avem șovajul scăzut și nu ne pasă că în altă parte există 30% șomaj. Oare put, ar trebui să ajutăm acea țară? Mulțumim, Franz Timmermans. De aceea v-am încurajat să folosiți dreptul la replică pentru a avea o dezbatere mai activă. Mulțumim, Ska Keller. Mulțumim tuturor pentru aceste răspunsuri în legătură cu migrația și în legătură cu mm, eh, șomajul tinerilor. Haideți să vedem ce se întâmplă pe rețelele sociale. Yes, it has been great to see that. Da, uh, a fost minunat că mii, de oameni deja se implică. Hashtagul Tell Europe a fost menționat mai multe de, mai mult de mii de ori. Haideți să vedem unde o să ajungem până la sfârșitul acestei seri. Uh, sper să-i văd și pe finlandezi, uh, pentru că ieri nu am uh, avut o prestație foarte bună la uh, Eurovision, deci astăzi vă rog faceți-vă vocea auzită și bineînțeles toate celelalte state europene. În ceea ce privește implicarea, mulți v-au trimis, ne-au trimis motivele pentru a merge la vot în alegerile uh, care se apropie. În, la sondajul Parlamentului European ne-ați spus că votați pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru a schimba Europa în bine, pentru a opri naționalismul toxic și pentru a păstra democrația vie. Cum răspunde comunitatea online la primele noastre uh, întrebări, la primele noastre uh, subiecte discutate? Migrația a provocat o discuție foarte aprinsă. Un utilizator din Belgia ar dori ca uh, cetățenii europeni să îi ajute pe migranți cu uh, cazare și alimente și pot să vă spun că există un interes imens în schimbările climatice. Mulți dintre dumneavoastră v-ați primit o, tot felul de întrebări în legătură cu acest subiect de la, din Germania. Avem o întrebare directă pentru candidați. Ce vor face pentru a lupta împotriva schimbărilor climatice și pentru a împiedica o criză? Vrem să auzim uh, opiniile candidaților, deci ne întoarcem la dezbatere. Thank you, for the perfect. Mulțumesc foarte mult, o tranziție perfectă, pentru că acum putem trece la următoarea temă. Este vorba despre temiu, temă și mediu și schimbare climatică. Mii de tineri europeni au ieșit pe stradă alături de Greta Thunberg cu mișcarea sa Fridays for Future și la fiecare două săptămâni primim un nou raport științific în care se cere de urgență oamenilor politici să acționeze și totuși protecția efectivă a climei poate fi foarte costisitoare. De exemplu, ne poate costa locuri de muncă în industria carbunelui sau industria auto care pot pierde bani sau energia sau în general pentru oamenii de rând. Întrebarea noastră este dacă credeți că trebuie făcute aceste sacrificii pentru a proteja planeta și ce ați face mai mult sau mai puțin. Numiți, vă rog, și câteva propuneri concrete. Doamna Vestager. Sigur, există risc, riscuri, dar trebuie să ne uităm la riscuri ca la oportunități, pentru că locuri de muncă, milioane de locuri de muncă pot fi create. De exemplu, prin uh, trenuri de înaltă mare viteză pentru conectarea cetățenilor, pentru ca oamenii să poată să se bucure de mobilitate și mai degrabă cu trenul decât cu avionul. Acesta e un lucru specific care poate funcționa. În al doilea rând, am uh, stabilit uh, ținte, avem legislație pentru reformarea piețelor, iar acum putem să trecem la acțiune. Foarte multă din tehnologia de care avem nevoie există deja, deci putem investi fonduri europene, fonduri naționale. Și desigur, putem să facem mai multă cercetare decât facem până acum, dar nu trebuie să mai așteptăm după tehnologie, pentru că avem foarte multe deja de făcut. Și ceea ce este bine este că în timp ce noi lucrăm la structură, fiecare poate să participe individual prin alegerile cotidiene pe care le facem. Nu trebuie să descentralizăm aceasta către cetățeni, pentru că o facem împreună. Fiecare își aduce contribuția. Mulțumesc foarte mult, Margrethe Vestager, Ska Keller. Cred că dumneavoastră luați foarte în serios obiectivele uh, climatice, dar verzii sunt gata să accepte să se piardă locuri de muncă pentru ca să-și atingă țintele? Noi privim aceste lucruri foarte în serios și cred că cu toții ar trebui să o facem. Este o urgență. Avem o singură planetă și trebuie să o protejăm. Nu putem să facem un compromis și să spunem climei să mai aștepte puțin pentru că nu știm ce trebuie să facem. Lucrul bun este că știm ce trebuie să facem, cunoaștem măsurile necesare, sunt deja pe masa noastră, doar trebuie să le punem în aplicare și este o pro- problemă uh, Eh, pentru că grupurile prezente aici au luptat împotriva acestor măsuri. Și este vorba de o criză, chiar dacă, eh, în special dacă o combinăm cu pierderea biodiversității. Deci este o problemă extrem de importantă. Ce ați face dumneavoastră? Ce aș face eu? De exemplu, am eh, Uh, aș opri subvențiile care afectează uh, clima la nivelul Uniunii Europene. Miliarde de euro ar trebui să nu mai fie utilizate pentru aceste scopuri. De exemplu, uh, ar putea investi în tehnologii pentru mediu care să creeze locuri de muncă noi într-o te- cu tehnologii verzi. Acest, acum aceste investiții merg către China. Mulțumim, Franz Timmermans, ca vicepreședinte al Comisiei Europene. Ați, eh, ați auzit pe tinerii europeni din, care au ieșit în stradă, ați ascultat eh, rapoartele științifice? Times a day. Bineînțeles, aud asta în fiecare zi, cel puțin de 10 ori pe zi. În primul rând vreau să precizez, pentru că doamna Keller a făcut precizări importante pe această temă. Domn, aici sunt lideri adevărați care sunt la nivelul Parlamentului pe tema climei. Și alături de domnul Cue, noi avem eh, o o muncă care, pe care am făcut-o foarte bună în ultimii cinci ani. Cred că trebuie să lucrăm foarte bine împreună și pe viitor și următoarea comisie trebuie să pună printre primele priorități această schimbare climatică și sunt convinsă că asta va fi susținut și de familia liberală și vom fi ajutați de la Tsipras până la Macron pentru a pune pe locul întâi în ordinea priorităților dar să vedem și cu elemente concrete. De ce nu punem uh, taxe, de exemplu, pentru transporturi? De ce nu introducem o taxă de dioxid de carbon pentru toate companiile din Europa și cu veniturile pe care le obținem să le dăm înapoi la oameni ca să avem, de exemplu, case durabile? De ce nu introducem astfel de măsuri? Pentru că o putem face dacă ne punem de acord cu statele membre și dacă ne ajutăm și de Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Timmermans. Am văzut o primă etapă a creării unei coaliții aici, însă să vedem ce se întâmplă și pe partea opoziției. Domnul Zahradil, veți face mai mult sau mai puțin în ceea ce privește protecția crimei? Uitați, eu vin din acea parte a Europei, Europa Centrală și de Est, care acum mai mulți ani era una din cele mai poluate zone din lume chiar. Iar acum, în ultimii 30 de ani, am redus poluarea aerului cu 100%. Deci se poate, însă trebuie să facem acest lucru într-un fel sustenabil din punct de vedere social și folosind tehnologiile noi. Asta este ceea ce doresc eu. Sustenabil social, dar în același timp o măsură graduală care este prevăzută un calendar realist. Haideți să ne angajăm, să ne angajăm și să punem în aplicare aceste ținte. Noi am semnat, de exemplu, acordul de la Paris, acordul climatic. Dar uh, dacă e să vorbim de comisie, comisia ar putea să schimbe, de exemplu, felul în care se acordă subvențiile în cadrul PAC, Politicii Agricole Comune. Ar trebui să avem subvenții mai orientate către uh, agricultura biologică, organică și uh, cred că avem un program bun deja care a fost lansat de către comisie și vreau să salut comisia, este uh, numit un hectar. Da, mulțumesc. Bine, o să explic mai târziu atunci, dar ne pare rău. S-a terminat timpul. Mulțumesc, Ian Zahradil. Nico Cuev, rog. Mulțumesc în primul rând tinerilor care de săptămâni întregi manifestează pentru că au impresia că nu sunt ascultați și nu sunt ascultați. Putem să ascultăm o serie de discursuri ale responsabililor europeni, însă nu vedem nicio măsură concretă. De exemplu, nu sunt abordați mari poluatori, aceste multinaționale care răspund de aproape 70% din poluarea mondială. Nimeni nu îi atinge. Eu mă opun să deplasăm această problemă către taxarea cetățenilor cei mai săraci, cum o face Macron în Franța. E inacceptabil. Există o tradiție industrială în Europa. Am făcut uh, proiectul Galileo, Airbus. De ce nu venim cu o inițiativă publică pentru a rezolva problema climei? Să nu ni se spună că nu sunt bani. Pentru a salva băncile am găsit 3.000 de miliarde și uh, îi amintesc domnului Timmermans că frauda fiscală ajunge la 800 de miliarde de euro. Există bani dacă uh, îi căutăm. Mulțumim. Manfred Weber, veți fi mai, ați fi mai ambițios pentru protecția climei decât uh, comisia actuală? Mulțumesc. Avem nevoie până în 2050 de o Europa care să fie neutră din punct de vedere al carbonului și nu înțeleg de ce trebuie să avem diviziuni între noi, pentru că avem o înțelegere comună asupra viitorului. PPE-ul are un angajament clar, însă asupra felului în care vom ajunge acolo putem încă discuta, pentru că cei care vor avea de pierdut vor fi cei mai săraci ai societății pensionarii, de exemplu. Ce se întâmplă cu industria auto? Avem foarte multe îngrijorări în legătură cu perioada de tranziție care va urma, de asemenea în legătură cu zonele rurale. Și tocmai de aceea trebuie să găsim o soluție astfel încât toată lumea să fie respectată. Și atunci când mă refer la partidul meu, la PPE, comisarul Caniete a prezentat această propunere și am reușit alături de voturile PPE-ului și vom continua pe același drum. Mulțumesc, domnule Weber. Domnul Timmermans, doriți uh, un drept la replică? Voting in the European Parliament over the last five years, and they call the EP. un ONG, de exemplu, a arătat că se vorbește despre PPE ca despre dinozauri în acest domeniu. Puteți să vă uitați la vot. Apoi, scuzele pe care le auzim că vor fi afectate pensiile și cei mai săraci să știți ce, ce doare cel mai tare este dacă nu facem nimic. Atunci vom fi confruntați cu o criză climatică, iar cei săraci vor suferi primii. Ei nu pot să se mute, nu pot să plece ca să evite această criză. Trebuie să acționăm și cu cât așteptăm mai mult, cu atât va fi mai scump și cu atât va fi mai dur pentru cei săraci. Domnul Weber. Again from France. Din nou, uh, cuvinte foarte sfărăitoare de la Franz Timmermans, însă fără acțiuni. Avem nevoie de acțiuni pentru acest obiectiv și uh, sistemul de comercializare a emisiilor poate să fie extins la sectorul aviatic, ar fi o, un pas important. Sau cum să stimulăm inovarea eu, eu sunt uh, inginer uh, de mediu prin, prof, prin formarea mea. Eu cred uh, în inovare, nu într-un cadru de reglementare, nu în sancțiuni. De aceea, dacă stabilim un, un orizont de investiții pentru tehnologiile care pot să rezolve aceste probleme, este un lucru care trebuie să fie susținut. Timpul s-a încheiat, mai avem foarte multe întrebări, mai avem două drepturi de replică. În primul rând, Scott Keller. Mulțumesc. Cred că trebuie să ne punem de acord între grupuri și între partide în ceea ce privește clima. Cu toții dorim să facem ceva concret, așa că am o întrebare foarte concretă pentru domnul Weber. Dacă spuneți că sistemul de comerț cu emisii este foarte bun, de ce nu ați votat pentru? De ce nu ați votat pentru reformarea sistemului ETS pentru ca el să fie funcțional? Pentru că acum se dau foarte multe certificate gratis și chiar se face comerț între ele, între marile companii. De ce n-ați votat împotriva acestui lucru și de ce PP-ul n-a votat pentru niște obiective de climă mai ambițioase? Pentru că asta nu este o adevărată acțiune pro-climă. Pentru domnul Weber, ETS înseamnă sistemul de comerț cu emisii pentru cei care nu cunosc uh, acest lucru. Partidul meu este un partid care încearcă să unească, să unifice lucrurile. Putem să fim ambițioși, putem să fim foarte duri în domeniul schimbărilor climatice, dar am avut întâlniri cu sindicaliști, nu cu votanții PPE, cu socialiști, cu sindicaliști care mi-au spus dacă implementăm țintele verzilor nu vom mai avea nicio siguranță uh, a locurilor noastre de muncă. Haideți să fim sustenabili atunci. Sustenabilitatea, în definiția ONU, înseamnă și ecologică uh, stabilitatea, dar și economică. Înseamnă o sustenabilitate și tehnologică completă. Înseamnă să pui lucrurile împreună, nu să le desparți. Mulțumesc, Manfred Weber. Da, Margaret uh, Vestager dorește să vă pun o întrebare, vă rog. Pentru că insistați asupra faptului că colegul meu, Miguel, uh, este din PPE, dar el nu a, făcut, a lucrat bine pentru că e din partea PPE, ci pentru că face parte din comisie. Colega mea, Violeta, nu a început calea spre decarbonizarea transportului pentru că este liberală, face parte din colegiul de comisari. Schimbarea climatică depășește dimensiunea, dimensiunea apartenenței de partid. Avem atât de multe instrumente la dispoziție, de ce să nu le folosim în loc să așteptăm? Vă mulțumesc! Dar, Margarete, exact așa am spus la început. Am spus că nu trebuie să creăm diviziuni între noi, pentru că obiectivul este același pentru toți. Și, de altfel, sincer vorbind, în grupul liberal avem mulți prieteni care sunt îngrijorați în legătură cu rapiditatea implementării. Avem acest obiectiv 2050 pentru o industrie auto care să fie neutră din punct de vedere al carbonului și sunt convins că trebuie să o facem, dar trebuie să o facem cu inovare și să fim puternici. Mulțumesc foarte mult, domnule Weber, și mai aveți un drept la replică din partea domnului Cue. Mi se pare insuportabil acest tip de discurs. Au fost închise uzinele în siderurgie la Liej, în Belgia, acum 7-8 ani. Organizațiile sindicale aveau tot felul de propuneri pentru ca să se construiască oțeluri de tip special, care ar fi putut să ajute mai departe la reciclarea acestor materii vă dați seama câți metri cubi de apă și de detergenți care nu s-ar fi aruncat în canalizare și pe care am fi putut să-i producem aici în Europa. Dar dumneavoastră ați preferat cu domnul Tajani să-i dați dreptate domnului Mital ca să închidă aceste uzine și pentru ca oțelul să vină din afara Europei, poluând de două ori mai mult decât siderurgia de aici. Mulțumesc, domnule Gue. Manfred Weber, răspuns. Vreau să spun că trebuie să înțelegem că europenii sunt ambițioși și uh, obiectivul președinției Comisiei ar trebui să fie să convingă restul lumii, pentru că noi nu putem salva singuri climatul, trebuie să o facem împreună cu prietenii și partenerii noștri globali și de aceea Comisia Europeană și Uniunea Europeană trebuie să fie ambițioasă pe scena globală uh, pentru a lucra pentru dezvoltare globală, pentru angajament global, pentru a lupta împreună împotriva schimbărilor climatice. Și asta îmi doresc eu să fac. Măcar să începem în Europa atunci. Answers. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc tuturor pentru întrebările și răspunsurile pe care le-am avut și acum trecem la următoarea temă Poate vi se pare un pic uh, de natură tehnică, dar este totuși o temă care îi îngrijorează pe mulți în Europa. E vorba de nedreptăți și inechitate. Multe corporații multinaționale, cum ar fi Apple, Google sau Nike, plătesc doar taxe simbolice, de multe ori mai puțin de 5%, în timp ce cetățenii de rând trebuie să plătească între 20 și 40%. Care este întrebarea noastră pentru candidați? Care țări din Uniunea Europeană sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, paradisuri fiscale și cum se poate schimba comportamentul lor pentru a ne asigura că Amazon plătește aceleași taxe ca și librăria de la colțul străzii? Doamna Vestager. Eu am uh, experiență la prima mână. Sunt, uh, sunteți generoți când spuneți că unii plătesc 5%, uh, pentru că unii au plătit 0,05%, cum am văzut în cazul Apple. Deci mai este mult de lucru aici. Vedem acum că statele membre schimbă modelele de impozitare în Irlanda, în țările de jos, din Luxemburg, Malta, Cipru, pentru că schimbările se apropie și uh, schimbările apar peste tot. Însă avem nevoie de două lucruri. De impozitare digitală, pentru că multe din aceste companii uh, scapă și uh, multe dintre aceste companii nu își plătesc impozitele și după aceea trebuie să uh, creăm un prag pentru că altfel uh, vom avea uh, un, uh, un, mic, un numitor comun minim și multe uh, uh, companii își plătesc taxele, avem nevoie de concurență loială. Credeți că statele membre europene sunt uh, paradisuri fiscale? Trebuie, ori, paradis fiscal, fiscal este oriunde cineva își plătește impozitele. Mulțumesc foarte mult, doamna ska Keller și dumneavoastră sunteți la fel de optimistă pentru a face schimbări. Da, sper cu adevărat. E un adevărat uh, scandal ce se întâmplă în ziua de astăzi. Ați vorbit despre taxele atât de mici plătite de marile companii, deci cei mai puternici ai societății, care nu își asumă responsabilitatea și asta ne costă foarte mult pe ceilalți și din cauza aceasta nu avem bani, de exemplu, să construim uh, spitale, școli sau sistemul social în general. De aceea este absolut esențial să existe justiție fiscală, pentru că este partea justiției sociale. De aceea trebuie să avem uh, taxe pentru companiile mari digitale care eludează aceste taxe și în același timp avem nevoie de transparență pentru toate companiile. Am încercat deja să punem niște reguli pentru a avea această transparență, să știm, de exemplu, cu claritate câți angajați are o companie într-o țară sau în alta, însă, din păcate, liberalii și, de altfel, și conservatorii au votat pentru niște excepții la această regulă a transparenței. Mie mi se pare însă că transparența trebuie să fie fără niciun fel de derogare. Mulțumesc! Mulțumesc, Keller! Și acum, Franz Timmermans. Țara dumneavoastră a fost deja menționată, este un paradis fiscal? Well, that this doesn't work anymore au văzut că nu mai este o tendință posibilă și se schimbă lucrurile și la noi. Sunt de acord cu Margrete când spune că avem nevoie de o taxă minimă pe corporații în toată Europa. Eu aș zice că ar trebui să fie 18% această taxă minimă. Din aceasta, de la aceasta putem după aceea să o creștem în diferite țări, așa cum doresc țările. Însă, ce este clar, economia s-a schimbat fundamental. Suntem în a patra revoluție industrială. Există companii care au găsit căi de a nu plăti taxe are dreptate, Margrete. Sunt companii mari care nu plătesc impozite. Ar trebui să cerem Amazon, de exemplu, când ve- să ne spună când vreți să plătiți în fine impozitele, taxele. Aveți 20 de secunde însă. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră acum, domnule Zahradil, cum vreți să rezolvați situația. Domnule Timmermans. Um, uh, anyway. Este o situație care nu poate dura pe termen lung. Acele depozite unde nu lucrează nimeni nu, nimeni nu sunt în interesul economiei în general. Este un element de solidaritate europeană. Sunt sigur că pot, pot să convin chiar și țara mea. Mulțumim, Franz Timmermans. Ian Zahradil, ce părere aveți despre transparență? I have to say that the... În primul rând, Probabil că există niște diferențe fundamentale între noi, pentru că eu consider că statele au dreptul să o facă, să impoziteze marile companii și nu Uniunea Europeană. Poate că Uniunea Europeană dorește să fie un stat și în acest caz înțeleg că dorește să aplice niște impozite paneuropene, dar eu nu vreau asta. Eu cred că evaziunea fiscală ar trebui să fie interzisă și cred că există niște măsuri care se pot lua să fie un schimb de informații pentru toate companiile care au cifre de afaceri mai mari de 750 de milioane de euro, care plătesc taxe aici și colo. Deci putem identifica foarte ușor pe cei care nu plătesc taxe și să o facă la nivel național. Nu cred că această impozitare trebuie făcută la nivel paneuropean. Și de altfel, trebuie să spun că doamna comisar Vestager s-a descurcat foarte bine, a încercat să găsească un numitor comun pentru a avea un mediu cu adevărat competitiv pentru companiile europene. Mulțumesc, domnule Zahradil, domnule Cue. Sunteți de acord că nu e treaba Europei aceasta impozitării? Deloc. Eu cred că trebuie să estimăm că în Europa avem uh, zone unde nu mai sunt servicii publici, nu mai sunt școli, nu mai sunt grădinițe, uh, transporturi în comun. S-a eliminat tot ceea ce face ca impozitele să servească populației. De ani de zile se discută despre armonizarea impozitelor la nivel european și de, despre evitarea dumpingului fiscal care există la nivel european. Aceste discuții, politicienii au fost la, în putere de mulți ani și nu au făcut nimic. Eu cred că la un moment uh, dat trebuie să Eh, oprim discursurile și să trecem la ofensivă. Dacă ne imaginăm că 850 de miliarde de euro eh, eh, reprezintă frauda fiscală, câte școli, câte spitale, câte servicii ar putea fi construite cu această sumă? Și mi se pare scandalos că avertizorii de integritate care denunță aceste scandaluri financiare uh, sunt condamnați. Thank you, Nico. Mulțumim foarte mult, Nico Cue. Manfred Weber. Proud European when the eu am fost un european mândru atunci când Comisia Europeană a decis să ia uh, acțiuni împotriva Irlandei. Jean-Claude Juncker, Margrethe Vestager au decis că ei trebuie să-și plătească o contribuție față de societatea noastră europeană. Eu zic că trebuie să continuăm să ne folosim uh, regulile pe care le avem, să ne asigurăm că toată lumea plătește taxe. Și trebuie să fie clar că vrem să combatem paradisurile fiscale, avem nevoie de o taxare în domeniul digital. Eu vreau să folosesc banii din această taxare pentru procesul de transformare, pentru cei care trebuie reconvertiți și sunt pierzătorii acestei digitalizări. Cred că întrebarea care se pune este cum să facem acest lucru cel mai bine. Avem nevoie de schimbări în anumite domenii, în taxare, votul în unanimitate către vot cu majoritate calificată ar fi o variantă, ar fi un test pentru ca să arătăm că chiar credem în acest angajament european. În general, eu cred în concurență în domeniul uh, impozitării, dar în domenii specifice, precum uh, taxarea digitală, avem nevoie de o regulă europeană comună. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, Manfred Weber. În acest moment al dezbaterii v-ați folosit dreptul la replică sau de punerea întrebării și mai aveți câte unul. Vă mulțumesc pentru răspunsuri, oricum. Toate acestea sunt subiecte foarte de actualitate. Haideți să vedem uh, de la Anastina ce se întâmplă online. Da, ne-am întors la centrul pentru rețelele sociale. Am fost foarte ocupați. Eh, online se folosește hashtagul Tell Europe. Vă mulțumesc tuturor care v-ați implicat pentru a vă arăta ce spun oamenii online, aș dori să vă arăt eh, norișorul de cuvinte. Eh, clima și verde sunt cuvintele cheie cele mai importante care sunt utilizate și după cum vedem, mulți dintre dumneavoastră sunt interesați să îi cunoașteți pe candidați ca persoane, să știți mai multe despre comisie, despre alegerile care au loc din 23 până în 26 mai. Și un alt subiect foarte popular pe care l-am constatat este egalitatea de gen. Uh, o, această persoană aș dori să, spun, să știe cum vor uh, rezolva candidații diferența de plată între cele două genuri. Și uh, acum, când vedem uh, mișcări eurosceptice și populiste în mai multe state europene, unii dintre dumneavoastră ați exprimat uh, o anumită neîncredere față de Uniunea Europeană. Ia, iată un tweet din Germania care cred că rezumă ceea ce cred unii cetățeni. Această persoană consideră că Uniunea Europeană eh, că Uniunea Europeană nu este explicată foarte bine, nu este înțeleasă foarte bine de către cetățeni. Trimiteți în continuare comentariile dumneavoastră și întrebările dumneavoastră cu hashtagul #TellEurope. Continuăm dezbaterea pe internet și pe scena noastră principală. Thank you very much, Anastina. Mulțumesc foarte mult, Anastina, și trecem acum la întrebări despre politica externă. Uniunea Europeană într-o lume dominată de Statele Unite și China. Din ce în ce mai des, Uniunea Europeană se află la mâna acestor puteri, fie că e vorba de acordul pentru Iran, Nord Stream 2 sau acordurile de liber schimb. De fiecare dată Donald Trump uh, ne amenință că va impune taxe vamale pentru mașinile europene. Deci, iată, o tematică destul de largă, dar vrem să vedem care este poziția dumneavoastră în această privință și întrebările noastre pentru dumneavoastră, ca și candidați, ar fi următoarele. Pentru a ajunge la un acord cu Donald Trump, probabil că aceasta va fi una dintre uh, funcțiile dumneavoastră în calitate de președinte al Comisiei, sunteți dispuși să deschideți piața europeană pentru produsele agricole americane, incluzând aici și cele modificate genetic, așa cum se pare că cere președintele Trump? Primul răspuns din partea doamnei Ska Keller. Nu. Dar cred că trebuie să ne gândim și mai departe. Trebuie să ne gândim care este rolul pe care trebuie să-l joace Uniunea Europeană în lume. Și cred că avem un rol important de jucat. Trebuie să ne gândim însă care trebuie să fie acesta și să fim uniți. Ideea mea este că Europa trebuie să fie o forță de pace și de drepturi ale omului în lume, Aici eu zic că putem să transmitem un semnal foarte puternic. Facem deja acest lucru pentru că suntem cel mai mare donator pentru militanții pentru drepturile omului din lume, dar nu facem destul. Pentru că în același timp noi, statele membre ale Uniunii Europene, trimitem și arme către dictatori în afara Europei. Deci trebuie să fim coerenți, nu mai putem să continuăm cu exportul de arme în zone de conflict uh, pentru că după aceea oamenii trebuie să fugă de acolo și vin aici. Trebuie să nu mai fim un paradis pentru dictatori care își pun banii în băncile din Europa. Trebuie să fim coerenți, să ne pese de drepturile omului peste tot și tot timpul. Mulțumesc! Mulțumesc, Keller, Franz Timmermans. Cum vreți să reacționați în fața SUA și China? Da. Uniți suntem mai puternici. Însă dacă avem lideri în Europa care sunt prieteni cu Vladimir Putin și cer bani de acolo și după aceea ă, se duc în audiență cu Donald Trump care vrea să ă, destrame Uniunea Europeană, cum putem crea unitate? Trebuie să înțelegem care este miza aici pentru noi europenii. Pentru prima dată în istoria ă, mondială, un președinte american crede că este în interesul lui să aibă o Europa slabă și divizată. Dacă suntem slabi și divizați, nu ne putem susține valorile pe scena mondială. Avem nevoie de unitate și trebuie să convingem acele forțe europene care cred că Putin este cel mai bun prieten, de la Farage până la Salvini, până la Strache. Toți acești oameni ar trebui să înțeleagă că nu eh, acționează în interesul cetățenilor europeni. Trebuie să stăm în fața lui Trump, în, afară, în fața lui Putin. Dacă nu facem acest lucru, atunci nu Uh, uh, respectăm uh, bunăstarea cetățenilor noștri. Mulțumim, Franz Timmermans. Manfred Weber, putem să spunem nu lui Trump în fața presiunilor? Americanii sunt în continuare prietenii noștri și cetățenii americani sunt prietenii noștri. Avem foarte multe valori în comun. Libertatea presei, a justiției, egalitatea de gen și democrația. Deci avem atât de multe lucruri în comun. Tocmai de aceea nu putem lupta împotriva cetățenilor americani, însă ce se întâmplă la Casa Albă e adevărat că nu este pe linia noastră de gândire. Trebuie să fim foarte clari în acest sens. Eu aș spune președintelui american, haideți să facem un acord comercial pentru bunurile industriale, dar doar, dacă, doar dacă avem un parteneriat adevărat și Europa trebuie să fie puternică și să-și respecte aceste principii. De aceea, puterea Europei este unitatea și de aceea avem nevoie de mecanismul pe care l-am dezbătut acest vot cu unanimitate ne blochează. Europa nu este destul de rapidă pe cât are nevoie. Am văzut-o în cazul cu Venezuela. Deci avem nevoie de un proces de decizie cu un mecanism nou, cu majoritate și doar în felul acesta putem aduce în sfârșit principiile noastre și valorile europene pe nivel la, pe scena globală. Mulțumesc! Domnul Cuie, ce părere aveți dumneavoastră? Cred că tratatele de liber schimb slăbesc Europa pentru că nu reușim să impunem partenerilor noștri norme sociale și de mediu. Totuși e incredibil că cea mai mare economie din lume, dacă e să ne uităm la suma țărilor europene, nu reușește să se asigure că standardele de viață în Europa să fie respectate. Tratatul de liber schimb este un instrument care dă autoritate unei instanțe, unei justiții private care periclitează statele membre față de această justiție privată. Mă uit la Veolia, Egipt, creșterea salariului minim a fost pusă la îndoială de uh, Veolia printr-un sistem de arbitraj privat și de multe ori cu ușile închise. Democrația în Europa trebuie să însemne discuția cu toți europenii pe astfel de tratate care se încheie, pentru că ei afectează agricultorii, industriașii, toți oamenii din Europa sunt afectați. Numai așa vom avansa. Thank you, Nico Cue. Mulțumim, Nico Cue. Domnule Zahradil, ce părere aveți despre produsele agricole? În primul rând, aș spune că comerțul pentru noi, pentru Europa, este uh, locomotiva creșterii economice. Eu cred că trebuie să negociem cu Statele Unite pentru că piața transatlantică reprezintă o oportunitate uriașă în legătură cu, indiferent de cine este președintele State, Statelor Unite. Dar există și alte piese, ca, piețe. Ca vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură m-am bucurat că am încheiat acordul de liber schimb cu Japonia, care uh, Eh, și am creat eh, o zonă de liber schimb care acoperă în jur de 30% din PIB-ul mondial. Este un lucru bun, trebuie să continuăm și trebuie să punem accentul în aceste vremuri ale protecționismului să fim un exemplu al liberului schimb și să avem mai multe asemenea acorduri, în special cu statele asiatice, pentru că acolo este viitorul economic al lumii. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Ian Zahradil. Doamna Vestager, uh, comisar european pentru concurență, dumneavoastră ați fost confruntată cu aceste state. Ce, care este răspunsul dumneavoastră? Cred că putem avea o Europa mult mai încrezătoare. Așa cum Nico spunea, este blocul economic cel mai mare din lume, cu un partener uh, foarte important, cu peste 80 de parteneri internațional și aceasta este foarte important. Dacă dăm acces la piețele noastre, atunci va trebui să avem reciprocitate pe piețele celelalte. Și atunci când dorim o concurență corectă în Europa, trebuie să cerem aceleași standarde și în afara Europei dacă acele produse vor să ajungă pe piețele noastre. Și trebuie să facem mult mai mult decât am făcut până acum. Practic, înțeleg de la dumneavoastră că vreți să mă opresc aici, nu? dacă citeți bine limbajul corporal pe care îl aveți, puteți merge mai departe. Vă mulțumesc. Ceea ce vroiam să spun era că, într-un fel, uh, conceptul de liber schimb l-am dat deoparte și, în schimb, spunem că avem nevoie de un comerț bazat pe valori pentru că avem interese atunci când e vorba de felul în care tratăm animalele, de drepturile omului și așa mai departe. Și tocmai de aceea am ajuns la acorduri cu Japonia și cu Canada și acestea sunt vești bune, pentru că în felul acesta comerțul poate deveni unul pozitiv și creează milioane de locuri de muncă. Mulțumesc, doamna Vestager. Domnul Cue dorea să intervină cu dreptul la replică, dar nu știm cui doriți să vă adresați. Domnului Timmermans, pentru că el, vicepreședinte al Comisiei Europene, uh, și știu că în familia sa politică, în special în Valonia, există multe, a fost multă opoziție uh, către tratatul CETA. Uh, nu reușim să înțelegem de ce, dacă avem o anum- anumite viziuni pentru viitor în legătură cu acest tratat, să acceptăm ca acest tratat să fie negociat uh, în secret, în afara uh, statelor și să se permită un sistem de justiție extra Uh, sistemului de justiție. Vrem ca democrația să-și găsească locul acolo. Vreau să vă spun foarte clar ce a făcut Paul Maniet, ce ați făcut împreună. A avut un impact clar asupra naturii acestor tratate. Ați schimbat ceva. Dumneavoastră ați menționat arbitrajul. Acum este mult mai bine controlat, a fost control și confirmat de Curtea de Justiție de la Luxemburg. Acțiunea dumneavoastră și a lui Paul Maniet ne-a ajutat foarte mult să ducem în direcția corectă această temă a unei dezbateri publice. N-am ajuns la sfârșitul drumului, mai avem multe de făcut, dar tratatele comerciale nu mai sunt lucruri care se decid uh, cu ușa închisă de către experți, ci vor face parte din dezbaterea publică. Mulțumesc foarte mult, domnule Timmermans. Manfred Weber, doriți să vă folosiți ultima șansă de a pune o întrebare? Cui vreți să-i opuneți domnului uh, Gue? Vreau să revin la tema comercială pentru că 36 de milioane de locuri de muncă în UE depind de comerț în ziua de astăzi. Suntem un continent comercial. Economia noastră se bazează pe asta și de aceea nu înțeleg de ce partidele de stânga și verzii și de asemenea socialiștii nu sunt clari asupra acestei chestiuni. E adevărat, comerțul poate fi văzut ca un instrument pentru a avea o Europa mai bună. Sunt de acord, de exemplu, să avem o clauză în aceste tratate pentru a elimina munca copiilor, de exemplu. Deci ar trebui să folosim aceste tratate pentru ca până la urmă să ajungem la o lume mai bună și, din păcate, nu putem conta pe cei din stânga pentru asta. De nouveau, Domnul Cue. dans votre pratique, vous êtes din nou, acesta este discursul, dar în practică mm, schimbați normele de mediu și normele sociale. Nu introduceți mecanismele necesare și agențiile care ar permite să oprească scăderea calității de viață a europenilor. Însă faceți discursuri în permanent care nu permit uh, uh europenilor să își mențină nivelul de trai. Vă reamintesc, domnule Weber, că există un nivel european unde există sute de mii de persoane care lucrează pentru această economie și cu tratatele dumneavoastră internaționale de liber schimb, uh, ucideți această vitalitate din interiorul Europei. Mulțumim uh, foarte mult, Nico Cuesca Keller. Da, și eu am fost întrebată, deci am și eu 30 de secunde, sper. Eu cred că și comerțul poate să joace un rol foarte important, dar trebuie să fie văzut ca instrument pentru a atinge un obiectiv și nu ca obiectiv în sine. Momentan a fost tratat uh, așa cu cât avem mai multe din aceste opțiuni, e mai bine. Dacă liberalizăm toate serviciile, aceasta nu e neapărat bine pentru uh, economia europeană. Dacă luăm materii prime din alte țări, nu e bine pentru Europa pentru a avea un sistem multilateral de dezvoltare. Trebuie să avem grijă cum se face comerțul și în ce scop. Thank you very much. Mulțumesc. Domnul Zahradil, pe cine doriți, cui doriți să adresați o întrebare? Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu votul cu majoritate calificată pentru politica externă, așa ați spus, și eu cred că în continuare acest vot depinde de interesele naționale. Am văzut, de exemplu, că în Libia Italia îl susține pe generalul Haftar, în timp ce Franța, sau mă rog invers, nu mai știu bine, dar oricum o țară susține pe unul și celălalt, cealaltă țară îl susține pe celălalt, deci guvernul legitim de la Tripoli. Cum putem face legătura între acestea și cum putem face presiune asupra unei țări prin acest vot cu majoritate, pentru că cred că asta ne-ar aduce la o diviziune și mai profundă între țările europene. Uh, întrebarea nu este cum să gestionăm, uh, întrebarea este dacă este necesar și dacă ne uităm ce se întâmplă în Libia, vedem ceea ce se întâmplă în Venezuela. Uh, a durat patru săptămâni să ajungem la o poziție comună împotriva regimului comunist al lui Maduro, datorită anumitor indivizi, în special din Grecia sau Italia. Nu este Europa la care visez eu. Eu visez la o Europa care să susțină democrația, statul de drept, libertatea, libertatea continentului nostru, mândria Europei și acest lucru este posibil doar dacă avem o decizie cu majoritate calificată pentru a fi într-adevăr puternici. Mulțumim Manfred Weber, un alt drept de replică din partea lui Margrethe Vestager. Cui îi puneți întrebarea? Sca. Eu vreau să discut comerțul cu SCA, pentru că eu cred că există și o dimensiune de schimbare climatică aici. Avem o companie slovenă care de, se ocupă de avioane electrice. Avem companii europene care se ocupă de uh, pompe, de exemplu, de turbine um, eoliene. Uh, Trebuie să găsim soluții pentru a transforma uh, deșeurile în resurse și toate aceste soluții sunt exportabile, dar nu putem exporta dacă nu avem comerțul și nu folosim comerțul ca pe un instrument pentru ca să folosim cea mai bună soluție posibilă în lume. Dar știm că aceasta este o soluție deja. Sunt de acord și noi nu vrem să punem capăt comerțului, dar trebuie să avem grijă, de exemplu, de dimensiunea climei, pentru că în tratatele actuale, în acordurile actuale, nu se ține cont de aceste lucruri. De exemplu, emisiile de dioxid de carbon care sunt create, acordul de la Paris nu este menționat și niciunul din aceste acorduri comerciale, de exemplu, drepturile omului sunt doar menționate undeva în trecere acordul de la Paris, obiectivele de climă, acordurile pe care le avem trebuie să fie introduse în aceste acorduri comerciale. Acum avem un acord și o majoritate la Parlamentul European, dar ele trebuie să meargă mai departe, pentru că atunci când e vorba de Paris sau de obiectivele pe care le avem, trebuie introduse peste tot. Thank you. So I, I think you all use... Vă mulțumesc. Cred că cu toții v-ați eh, folosit dreptul de a replică, doar Franz Timmermans eh, Ehm, mai are acest drept la replică. Vă mulțumesc tuturor pentru răspunsuri. Subiectul nostru final este sentimentul multor cetățeni europeni că Uniunea Europeană nu mai funcționează. Britanicii au votat să părăsească Uniunea, în Ungaria Victor Orban a câștigat alegerile cu stoganul Opriți Bruxelles, în Italia Matteo Salvini merge în aceeași direcție și valorile europene sunt amenințate. Există proceduri în legătură cu drept, statul de drept împotriva Poloniei și Ungariei și probabil vor veni și altele și prezența la vot la alegerile europene este în scădere continuă. Întrebarea noastră pentru candidați, cum explicați creșterea euroscepticismului și care este responsabilitatea dumneavoastră? Ska Keller. The name of the... Eu cred că această problemă este și mai mare. E vorba de naționalism care divizează Uniunea Europeană. Sunt forțe aici care doresc să distrugă Uniunea și care nu recunosc drepturile omului în general pentru alții. Și tocmai asta este problema cu care ne confruntăm în Europa. Sunt foarte multe lucruri care se pot face și ar trebui să le facem. Unul foarte important este să nu le oferim acestora prea mult spațiu pentru că nu este o lege naturii că ei trebuie să fie din ce în ce mai puternici în țările europene. Noi, toți europenii, suntem parte a deciziilor și vedem cât spațiu li se oferă la nivelul alegerilor europene. Trebuie să luăm o decizie, să vedem dacă cooperăm cu toate aceste forțe extremiste sau nu. Din păcate, cu PPE-ul am avut această situație în Austria, de exemplu, unde ați avut un partener, chestiunea legată de Orban, care încă n-a fost rezolvată. Deci cred că până la urmă este o problemă uh, să vedem dacă ne distanțăm de aceștia și dacă rămânem puternici pe valorile noastre și pe drepturile omului sau nu. Mulțumesc, Ska Keller, Franz Timmermans. Care este partea dumneavoastră de responsabilitate, fie că e vorba de cea politică, de comunicare sau de acțiune la nivelul Comisiei? Haideți să spunem foarte clar cei care votează pentru partidul meu și pentru partide de aici, acum votează chiar pentru partide naționaliste extremiste și e vina noastră. Se pare că noi nu i-am convins să rămână la noi. Se pare că ei cred în aceste propuneri și acum uh, sunt dezamăgiți. Iată ce a făcut Brexitul uh, pentru Marea Britanie. Astăzi, uh, Marea Britanie parcă este Game of Thrones pe steroizi. Uh, aceasta este ceea ce se întâmplă. Da, probabil aceasta va fi în știri mâine, dar asta este ceea ce se întâmplă cu adevărat. Avem o responsabilitate colectivă să facem propuneri concrete cetățenilor noștri care să-i facă să se întoarcă către proiectul european, să se întoarcă la acele partide care sunt reprezentate aici la dezbatere și care au propuneri constructive pentru viitor. Aceasta e singura cale spre viitor și da, e vina noastră, dar avem soluții și am discutat în această seară despre soluții. Fiecare are o idee despre ce se poate face, dar împreună avem ideea că Uniunea și unitatea europeană trebuie să rezolve problemele pe care le vom avea pe viitor. Mulțumesc, Franz Timmermans Nicocue. Unitatea europeană exista și acum se lucrează la demontarea ei e, ea riscă să fie demontată datorită politico- politicilor de austeritate extrem de violente împotriva statelor din Sud, împotriva cetățenilor europeni și nu este de mirare ca la un moment dat să existe o creștere a votului radical. Bineînțeles că nu susțin ceea ce fac fasciștii, fasciștii în Italia, în Ungaria și în alte părți, dar la un moment dat trebuie să alegem. Fie alegem piețele și rămânem uh, pe legile pieții sau alegem să-i susținem pe oameni, pe cei care locuiesc în Europa, ei care trebuie să se confrunte cu greutățile. Și aici în Europa am scăzut pensiile, am crescut vârsta pensiilor, am uh, eliminat servicii publice, am dus la a, a, așa nemulțumire încât uh, oamenii cred că dacă se refugiază în națiunea lor uh, vor fi mai bine protejați. Răspunderea este a dumneavoastră pentru că dumneavoastră ați dus aceste politici. Din păcate, timpul dumneavoastră a expirat. uh, Keller și Uh, încă un uh, participant mai au uh, drept la replică. Acum are dreptul la replică Manfred Weber. Continent, uh, noi, PPE-ul, creștini democrații, suntem dintre partidele fondatoare ale Uniunii Europene și am văzut că egoismele naționale se întorc pe continentul nostru. La alegerile de pe 26 mai trebuie să luptăm împotriva celor care doresc să distrugă Europa. Trebuie să ne apărăm Europa noastră. Și aici sunt două chestiuni importante. Trebuie ca Europa să fie mai democratică. În problema Brexitului, ceea ce se spunea era că lumea vroia să-și ia suveranitatea, dreptul la suveranitate înapoi dar Parlamentul European este locul în care trebuie să se hotărească viitorul Europei, nu la nivel național. Al doilea element, avem nevoie de un mecanism care să ne susțină și să ne apere valorile, pentru că ele sunt în pericol în Europa. De aceea avem mecanismul pe care l-am propus, obligatoriu pe viitor, de un stat de drept independent. Deci cei care nu reușesc să respecte principiile fundamentale să fie puși sub semnul întrebării. Mulțumesc! Free from Domnul Zahradil, în numele conservatorilor și reformiștilor din Europa, doriți să susțineți Europa? Um. Eu cred că problema principală este că oamenii de rând în țările europene, cărora nu le pasă de politică în fiecare zi, au obosit cumva de integrarea europeană din cauza acesteia, pentru că au senzația că Uniunea Europeană interferează cu viața lor, care le amenință tradițiile și obișnuințele. Deci, da, eu sunt pentru integrare europeană, sunt pentru Uniunea Europeană, dar, așa cum am spus și la început, eu aș vrea o Europa care să facă mai puține, dar mai bine, să fie mai flexibilă, mai descentralizată, mai concentrată pe ce e important. Nu cred că mai multă și mai multă Europa trebuie să fie răspunsul panaceu pentru orice problemă, așa cum crede PP-ul și socialiștii care au condus Europa în ultimii 25 de ani și mi-e teamă că nu vor veni cu o schimbare de data aceasta. Mulțumesc, Ian Zafradil, uh, Franz Timmermans. Extremely well. Uh, știe toată lumea că eu am uh, avut diferențe cu guvernul polonez din care face parte care face parte din grupul domnului Zahradil. Toată lumea îmi spunea că nu, să nu fac acest lucru. Cum explică domnul Zahradil că după trei ani de conflicte foarte dure cu acest guvern, susținerea pentru Uniunea Europeană în Polonia a crescut comparativ cu acum trei ani? Polonezii pun mai mult preț pe Uniunea Europeană acum decât în urmă cu trei ani, cu toate, cu toate aceste confruntări. Mulțumim, Franz Timmermans. Uh, from the Polish people, but din partea poporului polonez nu pot să mă pronunț, dar pot să vă dau exemplul țării mele. 90% din cetățenii cehi doresc să rămână în UE, Asta înseamnă că le place ideea integrării europene și 75% din cetățenii din țara mea nu vor să adopte moneda euro. Deci, iată un exemplu foarte clar că oamenilor le place Uniunea Europeană, dar nu tot ce vine cu Uniunea Europeană. De aceea trebuie să găsim un echilibru bun între nivelul european și cel național, care, din păcate, a trecut prea mult înspre cel european. Mulțumesc! pentru Margrete Vestager, ce îi face pe oameni să se îndepărteze eh, de UE și dacă puteți face și autocritică. Cred că sunt multe motive și dacă vrei să schimbi lucrurile, trebuie să te schimbi pe tine mai întâi. În felul în care vorbim, de exemplu. De foarte multe ori vorbim de parcă aveam secrete, cu tot felul de acronime pe care le folosim, pe care nu le înțelege nimeni. Anul trecut am avut eh, GDPR-ul cum putem să facem cetățenii să înțeleagă ce este GDPR-ul? Trebuie să scoatem aceste acronime atunci când ne referim la lucruri. Trebuie să spunem exact care e problema și să le discutăm cu adevărat. Și apoi trebuie să ne angajăm să spunem adevărul în același timp. Ceea ce trebuie să facem și pentru ca să combatem fake news și toate știrile greșite, false. Aceasta este adevărata soluție pe care o avem pentru oameni ca să se poată gândi la ce le propunem, să vină să discute cu noi despre unificarea și unirea democrațiilor noastre în viața de zi cu zi. Mulțumesc, doamna Vestager. Suntem puțin în urmă, așa că rapid, Anastina, ce se întâmplă pe rețelele sociale? Am mii de oameni s-au uh, angajat, 5.000 de oameni ne urmăresc pe YouTube, 28.000 pe Facebook, 7.000 pe Twitter și, de fapt, uh, suntem trending topic uh, pe Twitter în Belgia, Germania, Danemarca și Finlanda. Foarte bine. Vă salut pe toți și uh, oamenii au trimis întrebări. Unii au pus întrebări în legătură cu problemele mai largi din Italia. O întrebare din partea unui uh, cetățean care întreabă de ce să mă simt eu reprezentat de unul dintre partidele dumneavoastră naționale. Vă dau legătura înapoi. Deci, iată candidații au o ultimă oportunitate pentru a cere susținerea din partea dumneavoastră. Cei șase care doresc să conducă Europa în următorii cinci ani, aveți un minut pentru prezentarea finală. De fapt, 40 de secunde pentru că suntem în întârziere și vom începe cu Franz Timmermans. The... Ne-ați auzit astăzi, ați auzit diferențele dintre noi. Sper să vă ajute să vă hotărâți ce votați săptămâna viitoare, dar un lucru vreau să vă rog, indiferent pe cine alegeți, să nu deveniți indiferenți. Alegeți! lăsați-vă vocea auzită. Dacă nu o faceți, altcineva va vota pentru dumneavoastră. E ca și cum ai da banii cuiva să decide pentru viitorul tău. Votați la alegerile europene, votați din inimă, votați pentru persoana sau partidul care considerați că vă va rezolva problemele cel mai bine. Dar votați, nu deveniți indiferenți. Weber, Manfred Weber. If I would have the chance... Dacă aș avea ocazia să întreb generația bunicului meu ce părere are despre generația de astăzi, ar spune este Europa cea mai bună pe care am văzut-o vreodată și în 26 mai trebuie să o apărăm împotriva egoriștilor, naționaliștilor. Eu vreau să deschidem un nou capitol, să creăm optimism, perspective pentru viitor, pentru această Uniune Europene, pentru această idee minunată a unei Europe unite și vreau să fac acest lucru în mod democratic. Dumneavoastră aveți un cuvânt de spus, decideți cine va veni în Parlamentul European și dumneavoastră ne veți spune care sunt subiectele principale pe care va trebui să le discutăm în următorii cinci ani. Vreau o Europa puternică și democratică. Vă mulțumesc, doamna Vestager. Two things două lucruri. În primul rând, e important să arătăm că ne schimbăm. Și ca să se vadă acest lucru, trebuie să avem o comisie echilibrată din punctul de vedere al genului. Același număr de bărbați și femei, pentru că practic asta reflectă ce se întâmplă în societate. În al doilea rând, provocările despre care am vorbit astăzi sunt foarte dificile. Avem nevoie unii de alții și avem nevoie de curaj pentru a ne depăși limitele și diferențele între noi, pentru a ajunge la soluții comune. Puterea de a se schimba vine de la dumneavoastră. Votul înseamnă putere. Deci mergeți și votați și inspirați și pe cei din jurul dumneavoastră să meargă la vot, pentru că altfel alții vor profita de acest vot. Ian Zahadril. Ian Zahadril. I would say that probably no one... Eu aș spune că probabil nimeni din cei care se află aici, pe scenă, nu este mulțumit de felul în care merge Uniunea Europeană, dar fiecare are o rețetă diferită despre ceea ce se poate face în această situație. Țara mea a intrat acum 15 ani în Uniunea Europeană. Eu vin dintr-o parte diferită a Europei, cu o experiență de viață diferită, poate, și cu o paradigmă, poate, diferită de integrare – și câteodată am senzația că această paradigmă nu este înțeleasă la, la fel de bine în alte părți ale Europei. Pe noi ne interesează poate mai mult suveranitatea națională, identitatea națională, pentru ca să lucrăm împreună, pentru ca să trăim împreună, trebuie să găsim o manieră în care să o facem, să găsim un echilibru între nivelul european și nivelul național, așa cum am spus în discursul introductiv. Mulțumesc, Kakeller. Peste tot în Europa, tinerii ies în stradă pentru că ei se tem pentru viitor și sunt furioși împotriva politicienilor care nu fac nimic. nimic. Uh, această teamă și uh, furie trebuie să fie transformată în acțiuni și noi trebuie să facem același lucru, să acționăm. Există speranță pentru viitor, însă avem nevoie de schimbări și de curaj. Avem nevoie de o forță puternică în Parlamentul European care să lupte pentru protecția climei, pentru Europa socială și pentru democrație, nu doar cu cuvinte, ci și cu fapte. Și aceasta este oferta noastră a verzilor pentru toți europenii. Nico Cue. Nous venons de le voir. Am văzut foarte bine. Liderii europeni vorbesc, dar nu rezolvă problemele reale nu fac față schimbării climatice, nu fac față precarității sau fraudei fiscale. Noi ne dorim o Europa care să facă față acestor provocări. Ne dorim ca în Spania să se voteze pentru o Europa a feminismului, că în Italia să se voteze pentru a ne opune fascismului și ca toate țările europene să voteze pentru state sociale care să le permită să trăiască în condiții decente. Dorim ca această Europa să schimbe complet direcția și cerem votul pentru stânga europeană care este singura care poate să o facă. Mulțumesc foarte mult, Nico Cue. Și ajungem acum la sfârșitul dezbaterii noastre. Sper să fi identificat pe cineva care să fie un viitor președinte al Comisiei bun. Oricum, alăturați-vă și nouă pentru a le mulțumi celor șase candidați. Mm. Bineînțeles, conversația continuă pe internet. Stina, ce s-a întâmplat pe internet? Da, într-adevăr, nu am putut să citim toate mesajele. Unii dintre dumneavoastră, unii europeni au spus că au nevoie de mai multe informații despre alegerile europene. Un tweet dintr-un, de la un jurnalist din uh, Franța rezumă dezbaterea, o discuție respectuoasă și cu miez. Mulțumim foarte mult, Anastina. Către toți cei care se află aici în Parlamentul European, dar și acasă, vă rog să nu uitați să vă folosiți șansa de a vota între 23 și 26 mai, în funcție de unde trăiți. Într-adevăr, am avut multe informații astăzi și o noapte bună tuturor! Bonne soirée!